Bună ziua! Procesul vorbat de ieri este disponibil și dacă nu are nimeni nicio obiecție, considerăm că acesta a fost adoptat. Acum trecem la primul punct de pe ordinea de zi și anume dezbaterea comună în ce privește